Yeah. And were requests to defend his parliamentary... Was request to defend. The... A cerut să-i se apere imunitatea, după cum ați auzit probabil. Trecem acum la următorul lucru. Conform articolului 4, alineatul 1 din regulament, Parlamentul continuă procedura și aș dori acum să le urez bun venit noilor noștri colegi. Deci e vorba de articolul 3, alineatul 2. Intrăm acum în perioada de verificare a prerogativelor. Doamna Moica Clever, domnul Phil Prendergast și domnul Sampo Terho vor participa la lucrările Parlamentului European ca membri cu dreptul de pline, bineînțeles cu condiția de a prezenta declarația uh, conform căreia nu au nicio funcție incompatibilă cu cea de eurodeputat. Deci le urez bun venit acestor noi colegi. Autoritățile slovene m-au anunțat că domnul Thaler Domnul Saler va fi înlocuit cu doamna Cleve. De asemenea, autoritățile irlandeze au anunțat că domnul Ellen Kelly va fi înlocuit de domnul Prendergast începând cu 13 aprilie 2011. Autoritățile finlandeze m-au anunțat că domnul Timo Soini a fost ales în Parlamentul finlandez. Astfel, Mandatul său se încheie la Parlamentul European începând cu data de 20 s-a încheiat începând cu data de 26 aprilie și va fi înlocuit de către domnul Sampo Terho începând cu data de 26 aprilie. Aș vrea să știu dacă sunt aici în sală acești noi deputați. Vă puteți prezenta astfel colegilor. Next. Doamna Moica Cleva. Celălalt coleg. And the third colleague? Cel de-al treilea coleg din Finlanda. Don't see him. Nu îl văd în sală. Vă mulțumesc. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 i 4 regulaminu Komisja Prawna w trakcie swojego posiedzenia. Conform articolului 3 și conform regulamentului,